Salutăm sosirea vicepreședintei uh, Comisiei, uh, a doamnei Mogherini. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume o declarație a înalte reprezentante cu privire la situația din Republica Democrată Congo. Doamnă vicepreședintă, când sunteți gata, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii de astăzi în legătură cu situația din Republica Democrată Congo. După cum știți, Uniunea Europeană a fost un partener puternic și consecvent uh, al Republicii Democrate Congo în ultimii 15 ani. În 2006 am oferit uh, finanțare în PRAC pentru primele uh, alegeri democratice din istoria Congo și uh, un această țară a fost una dintre prioritățile noastre de top din Africa în ultimele decade. Uh, aici includem și operațiuni militare și uh, măsuri de susținere a democrației în această zonă, având două misiuni acolo, precum și alte uh, proiecte pe care cooperăm. Astăzi cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați de întârzieri și de incertitudini din jurul procesului electoral. Uh, și aici mă refer și la alegerile locale care urmează în 2015 și alegerile prezidențiale care vor avea loc cel târziu în 2016. Uh, dezbaterile recente în legătură cu noua lege uh, electorală a dat naștere un nou val de proteste și uh, asta a cauzat victime. În aceste momente dificile am solicitat tuturor forțelor politice uh, să încerce să caute un consens, uh, să, să încerce să faciliteze o ușurare a situației și în special am cerut guvernului să dea dovadă de măstură, să păstreze un spațiu politic deschis și să permită o exprimare pașnică a opinilor. Uh, elementele esențiale pentru organizarea, uh, unor, uh, organizarea unui referendum înainte de alegeri a fost eliminată. Prin urmare, alegerile vor fi organizate în cadrul fixat de Constituție. Este un fapt salutar. Știm că mulți dintre dumneavoastră și-au exprimat bucuria că lucrurile se întâmplă așa. Se respectă așadar calendarele în uh, conformitate cu uh, Constituția. Apoi, uh, dreptul la liberă adunare, la libertate de expresie, toate acestea sunt elemente componente ale unei democrații. Aceste elemente critice vor face parte din dialogul nostru cu guvernul congolez cu obiectivul de a reduce tensiunea din sfera politică. Sunt foarte conștientă și împărtășesc îngrijorările legate de situația domnului Denis Mukwege eh, exprimată de Parlamentul European. Și dați-mi voie să vă spun că am fost eh, onorată ca personal să mă aflu în aceeași sală cu dânsul, eh, ascultându-i cuvintele pline de inspirație pentru noi, dramatice, pe care le-am ascultat cu toții în acest for atunci când i s-a decernat domnului Mukwege premiul Sakharov. Am discutat cu el și personal încercând să vedem cum am putea coopera pe marginea anumitor proiecte și pot să vă confirm faptul că Uniunea Europeană urmărește cu mare vigilență situația care uh, vizează securitatea personală uh, a doctorului ca și uh, activist pentru drepturile omului. De asemenea, mi-am rugat reprezentantul la Kinshasa să afle informații dintre legăturile spitalului domnului Mugvere și autorități. alegerile uh, democratice care uh, vor asigura o bună tranziție în uh, domeniul politic va asigura poate și o stabilitate în țară, însă ea depinde și de o dezarmare a grupurilor armate din estul țării. S-au făcut eforturi ale armatei congoleze în acest sens, însă mai există multe provocări. De exemplu, mișcările Uh, de la nivelul statelor, uh, Uganda și Ruanda, care și ele uh, ar trebui să-și consolideze um, eforturile de dezarmare a miliților din zonă. În ceea ce privește grupurile rebele, ele rămân o amenințare pentru stabilitatea pe termen lung în regiune. Dacă ne gândim puțin și la ideologia din spatele genocidului din 1994 din Ruanda, putem vedea cât de important este să acționăm. Acum avem o ocazie unică de a ne uh, referi la una dintre, uh, conflict, dintre uh, elementele de la rădăcina conflictului din zonă. Adesea, statele din regiune nu fac suficiente eforturi pentru a rezolva pașnic situația. În ianuarie am discutat cu Consiliul și am adoptat pe 28 ianuarie concluzia ale Consiliului în care spuneam că acum a venit momentul uh, să desfășurăm operațiuni militare. Însă subliniez, subliniem de asemenea că uh, invităm FRDC să asigure o protecție adecvată a uh, civililor. Dați-mi voie să reiterez sprijinul nostru pentru promovarea păcii și stabilității, uh, obiective care sunt și ale ONU. Salut și uh, eforturile personale care au fost făcute de trimisul special ONU în regiune. Uh, stimați eurodeputați, dați-mi voie să subliniez de asemenea faptul că știu și împărtășesc uh, dorința dumneavoastră de a se rezolva acest conflict și de a se reglementa exploatarea resurselor primare din această țară. După cum știți, predecesoarea mea uh, a elaborat o comunicare uh, comună în legătură cu uh, modul în care mineralele susțin conflictul în zonă. În acest moment se examinează proiectul de regulament care merge mână-mână cu această comunicare. Aș dori să spun că angajamentul în DRC, pe termen lung al Uniunii Europene, susține eforturile Uh, acestui uh, stat de democratizare. Viitorul parcul Național din Congo este pus uh, sub amenințare din cauza exploatării actuale și potențial viitoare. Dați-mi voie să vă spun că vom continua să monitorizăm îndeaproape deciziile naționale care ar putea avea un impact asupra durabilității acestui parc. În concluzie, aș dori să vă împărtășesc o informație și anume că l-am mandatat pe domnul Verveche coordonatorul pentru regiunea Marilor Lacuri să se alăture unei uh, uh, misiuni speciale care va merge uh, la Kinshasa în viitor pentru a evalua situația din acest parc național. Vă mulțumesc pentru atenție și de-abia aștept să văd care sunt părerile dumneavoastră și sunt gata să urmăresc cu atenție dezbaterea pe care o vom purta astăzi. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim. Doamna vicepreședinte, începem dezbaterile cu grupurile politice. Primul vorbitor este domnul Știer pentru două minute. Doamna președinte, doista problemi u demokratskom. Mulțumesc președinte. Problemele din Republica Democrată Congo sunt numeroase. doamnă înaltă reprezentantă, ați enumerat câteva dintre ele, cum ar fi exploatarea mineralelor și finanțarea ilegală a unor grupuri uh, armate, problema violului sistematic uh, împotriva femeilor, la care s-a referit domnul Mucuie în mărturia de aici, ca și problema justiției selective, în conformitate cu care s-a închis spitalul domnului Mucuie după ce a criticat autoritățile. Cu toate acestea, cauzele tuturor acestor probleme se găsesc în instituțiile ineficiente, lipsite de caracter democratic, lipsa de stat de drept și nivelul ridicat al corupției demonstranții din Kinshasa au ieșit de stradă pentru că legea electorală urma să fie modificată cu efectul organizării unei recensământ înainte de a se ține următoarele alegeri și a fost extrem de limpede că reforma electorală era de fapt o tentativă de a-l menține pe președintele Kabila la putere. Prin urmare, este extrem de important să afirmăm uh, importanța democratizării și a proceselor de promovare a democrației în țară și cooperarea pentru dezvoltare, pentru a avea instituții democratice inclusive. În această privință, cred că trebuie să facem investiții suplimentare și eforturi suplimentare atât din punctul de vedere al politicii în materie de dezvoltare și al politicii generale a Uniunii Europene. Acesta ar trebui să fie unul dintre principalele mesaje pe care le transmitem de aici și aș dori să adaug că deși astăzi e un guvern autoritar condus de președintele Kabila și înainte de tatălui, corupția este principala problemă. Edificarea de instituții inclusive o să ne ajute să uh, schimbăm situația. Mulțumim acum, doamna Chienge, două minute. Eh, signor presidente l'elezione presidenziale nella repubblica. alegerile prezidențiale în republica democratică congo sunt uh, fundamentale nu numai pentru consolidarea democrației în această țară ci și pentru echilibrul și stabilitatea întregii regiuni a marilor lacuri. nu trebuie să se Uh, facă apel să se sumineze aceste alegeri. Uh, bună guvernanță și alternanța la putere este ceva necesar, dar din păcate absent de prea mult timp în uh, o serie întreagă de state. Au fost supuse violențelor persoane care au protestat împotriva schimbării legilor electorale. Condamnăm arestarea unor reprezentanți ai opoziției, denunțăm violențele împotriva femeilor și solicităm ca responsabilii de aceste atrocita- atrocități să fie ajuși, aduși în fața justiției. Competiția democratică este singura cale de a evita conflictele și violența. Responsabilitatea trebuie să fie asumate de către liderii congolezi și Uniunea Europeană trebuie să aibă și asta ca obiectiv, și anume să nu tolereze niciodată încălcarea drepturilor omului. În acest context, sprijinim uh, eforturile de a consolida pacea pe întreg teritoriul congolez. În calitate de cetățen european doresc să îmi exprim rușinea față a nu știu câta tragedie care a cauzat moartea a 29 de persoane la Lampedusa. Este încă un punct pe lunga listă a, a bărbaților, femeilor și copiilor care au încercat doar să găsească o viață mai bună pe teritoriul european domnule președinte. Mai întâi, uh, doamnă înalt reprezentant, aș dori să vă felicit uh, pentru prezentarea foarte clară și precisă uh, care traduce și angajamentul dumneavoastră în această țară E preocupantă situația adesea explosivă în această țară și asta are consecințe. Mai întâi este esențial ca alegerile prezidențiale uh, credibile să se țină în termenul prevăzut. Președintele Comisiei Electorale Naționale Independente a Republicii Congo, domnul Malu Malu, uh, trebuie ca fără niciun fel de întârziere uh, să elaboreze un calendar care să poată să ducă la alegeri în 2016. Aș dori de altfel să felicit pe președintele uh, Senatului uh, din această țară care uh, a refuzat linia controversată a articolului 8 care ar fi întârziat cu trei ani alegerile. Apoi, în al doilea rând, este important ca acest proces electoral să se deruleze într-un climat liniștit, fără violențe orchestrate împotriva opozanților, împotriva societății civile, împotriva potențialilor candidați și împotriva jurnaliștilor. Libertatea presei, libertatea libertatea de expresie și libertatea de a manifesta pașnic sunt drepturi uh, fundamentale garantate de uh, Constituție și nu putem uh, tolera niciun fel de intimidări, nici aresturi aleatorii. Forța armată a acestei țări trebuie să lanseze operațiuni militare împotriva Forței de Liberare din Ruanda, Uh, dar uh, asta poate nu este direcția uh, cea bună, pentru că de mult am estimat faptul că dacă situația aceasta nu se reglează, atunci avem de-a face cu un element de destabilizare al regiunii. Nu trebuie să subestimăm asta în ochii ruandezilor. De asemenea, trebuie asigurată protecția uh, populației civile din regiune, mai ales a femeilor și a fetelor, care adesea sunt uh, victime ale unor uh, acte incalificabile. De asemenea, trebuie menționată munca extraordinară a domnului Mukwege în această țară. Nu putem tolera, după ce i-am oferit un premiu acestui doctor, faptul că ar putea fi supus la amenințări de orice fel de natură. Acesta este motivul pentru care v-aș propune să dumneavoastră susțineți ideea de a exista un observator sau o echipe de observatori uh, formată din reprezentanța Națiunilor Unite și a Uniunii Europene pentru a verifica uh, respectarea drepturilor omului în Republica Democrată uh, Congo. Doamnă președinte, îmi cer scuze, dar trebuie să respectăm cu toții timpul alocat. Următorul vorbitor este doamna Senra Rodriguez pentru un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte din nou aș vrea să subliniez aici că fiecare dintre conflictele pe care le discutăm și analizăm în acest Parlament sunt strâns legate de interesele companiilor transnaționale și ale puterilor occidentale în exploatarea resurselor acestor țări. Aș vrea de asemenea să vă spun că în cazul uh, Rede Congo, importanța strategică este legată de dimensiunea geografică enormă și de bogăția resurselor minerale. Aur, cupru, argint, uh, petrol și așa mai departe. E o țară extrem de bogată, dar uh, care suferă de sărăcie în același timp. Pentru a rezolva conflictele trebuie să discutăm cu seriozitate despre nevoia ca firmele transnaționale să părăsească regiunea să lasă resursele oamenilor și economiile acolo. Trebuie să subliniem de asemenea faptul că în situații de conflict femeile și fetele suferă întotdeauna. Trebuie să acordăm atenție acestui fenomen. Președinte, acum doamna un minut și jumătate. Dank u, voorzitter. Met nog een jaar te gaan tot de verkiezingen. Mulțumesc, doamna președinte. Încă un an până la alegeri. Repres represiunile cresc, activiștii drepturilor omului uh, sunt din ce în ce mai amenințați. Trebuie să spunem din ce în ce uh, mai des uh, și să subliniem asta încă un an până la alegeri și este foarte important ca aceste date ca această dată să nu fie amânată și trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă la fața locului asta și în contextul uh, Nevoie de a proteja activiștii, privind, uh, activiștii uh, de drepturile omului. Apoi, uh, trebuie să progresăm cu legislația noastră în ceea ce privește mineralele de, din, provenite din zone de conflict. Avem nevoie de un minerit durabil și în zonele de conflict, însă cum poți elimina războiul dintr-o țară? Aici este vorba de un conflict Uh, în jurul banilor și deci trebuie să eliminăm banii din conflict. Mulțumesc. Suntem uh, puțin în urmă cu uh, programul. Nu voi accepta carturi albastre, îmi cer scuze pentru asta. Urmează domnul Carver un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Congo este un exemplu clar uh, prin care politicienii din uh, vest se folosesc uh, de națiunile din Africa ca pioni pe masa de șah diplomatică. Asta are consecințe directe um, asupra Europei, a avut și asupra um, regelui uh, belgian Leopold al II-lea. Cu toții ne dorim un viitor uh, stabil în această zonă, însă uh, e clar că forțele Națiunilor Unite conduse de africani trebuie să se gândească puțin și la propriile acțiuni din trecut. E clar că vor exista încă probleme, mai ales în ceea ce privește încărcarea drepturilor omului, drepturilor omului și să nu uităm uh, de general implicați în operațiunile uh, militare împotriva rebelilor. Noi încercăm să uh, intrăm într-un prim capitol de speranță în ceea ce privește această uh, regiune, dar toate aceste aspecte nu pot fi uitate. Doamna Gabriel, acum pentru uh, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, în ciuda faptului că țin la Republica Democrată Congo, nu pot să mă bucur că situația acestei țări partenere este pe ordinea de zi. Decizia de pe 25 ianuarie cu privire la legea electorală nu va fi suficientă pentru a reface un climat de încredere pentru restul ciclului electoral. Patru elemente cheie în situația actuală. În primul rând, publicarea unui calendar electoral complet, consensual și în special cu un buget detaliat, deja solicitat de misiunea de observare a legilor pe care am efectuat-o în iunie anul trecut. Opt luni mai târziu suntem în același punct. Guvernul și cenii nu pot să continue să-și trimită mingea una în terenul celelalte. Doilea element. Elementul central oricărui ciclu electoral în Congo este dialogul între partidele politice. Trebuie să le încurajăm, indiferent dacă în cadrul grupurilor de lucru, în cadrul cenii sau prin noi inițiative, care creează formuri de discuție între partide pentru a reface încredere, pentru a asigura tranziția puterii. În al treilea rând, Mesaj cheie. Aplicarea acordului cadru de la Disabeba, Lansarea operațiunilor militare împotriva FDLR nu pot fi decisive decât dacă se fac progrese reale în aplicarea acordului cadru. Angajamentele trebuie respectate de către toți actorii. Și da, această dezbatere e ocazie de a reaminti că domnul Mukwege a primit premiul Saharov. Autoritățile din Congo trebuie să sprijine pe deplin activitățile spitalului din Panzi și nu să împiedice buna funcționare. În fine, Protecția civililor trebuie să rămână o prioritate nu doar pentru MONUSCO, ci și pentru forțele armate din această țară. Vă mulțumesc. Acum, doamna Arena, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul lui Michel, atât în ceea ce privește libertatea presei, cât și în ceea ce privește uh, libertatea drepturilor omului și calendarul electoral. Nu pot decât să sprijin calendarul pe care l-a propus, însă Uniunea Europeană uh, are nevoie de instrument, are un instrument pentru a duce, își duce uh, politica, și anume comerțul internațional. Uh, trebuie să luptăm împotriva minereurilor ce vin din regiunile de conflict, minereuri pătate cu sânge. Propunerea com Comisiei este una timidă și solicităm ca Parlamentul să-și asume responsabilitățile, așa cum a făcut-o domnul doctor Mukwege când a venit în fața Parlamentului, când i-a fost uh, oferit uh, premiul Zaharov. Deci fac apel la toți actorii să-și asume responsabilitățile și nu numai să spună când apar probleme privind drepturile omului că trebuie să facem ceva, ci să folosim toate instrumentele de care dispune pentru, dispunem pentru a combate aceste încălcări. Mulțumesc! Domnul Pacazaur Tundua, doamna, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, susțin uh, propunerile raționale ale domnului uh, Michel și cele spuse de cel care s-a exprimat înaintea mea. Atunci când Parlamentul European în noiembrie a decernat premiul Sakharov domnului Mukwege, am făcut-o pentru că a restaurat uh, trupul și sufletul femeilor și copiilor uh, care, s-au, uh, care au fost afectați de conflict. Dacă vrei să distrugi o națiune, trebuie să lovești în comunitățile sale. Or, asta s-a întâmplat în Congo. Noi nu putem să lăsăm aceste acțiuni să rămână fără sfârșit. Acordul în cadru pentru pace, securitate, semnat cu Uh, Congo acum doi ani uh, trebuia uh, să fie pus în uh, practică. Ascultându-l pe uh, domnul Mogherini, eu una m-am convins că trebuie să ne implicăm noi și societatea europeană pentru a ne asigura că se va ajunge la alegeri acceptabile în 2016. De aceea îl susțin pe domnul Michel. Doamna Valencianu, minut și jumătate. Eu și Mulțumesc, doamna președinte. Cred că trebuie să acționăm și de urgență în Republica Democrată Congo. Cu doar două ore în urmă am vorbit cu Denis Mukwege și m-a rugat să fac în așa fel încât Parlamentul să intervină. la nevoie de protecție. De pe 16 noiembrie situația lui s-a înrăutățit. Primește amenințări în permanență, intimidări la telefon, prin SMS-uri și securitatea spitalului lui și a lui personal uh, sunt în pericol. Încă mai aud uh, cuvintele lui Denis Mukwege atunci când a primit premiul Saharov. Mai aud încă ce a spus și conștiința mea reacționează. A spus că a venit momentul și acest Parlament și Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri radicale împotriva ce se întâmplă în Congo. Nu putem să-i dăm premiul Saharov, lui Denis Mukwege și apoi să-l abandonăm în fața unei probleme evidente de securitate pentru el și pacienții lui. Denis Mukwege, în ultimele luni, denunță creșterea numărului de violuri asupra unor copii chiar de sub 5 ani. Guvernul din Congo n-a făcut nimic și Denis Mukwege solicită să se inițieze o anchetă internațională în legătură cu situația de acolo. O anchetă internațională cu angajamente directe din partea autorităților europene care să lupte pentru pace și demnitate în Congo. Un angajament uh, pentru securitatea personalului din Imukwege, care a venit să solicite aici în persoană acest lucru. Și uh, a încheiat discursul în lacrimi atunci. Președinte, mulțumesc. Acum domnul Guerrero Salom. Un minut. Doamna președinte, senora... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant, represiunea din partea guvernului de luna trecută a dus la moartea a 42 de cetățeni congolezi. Este o cifră dramatică, însă este un mic procentaj față de milioanele de morți uh, și Uh, cele aproximativ 2 milioane de refugiați care au nevoie de un ajutor, de ajutor în fața um, încălcărilor drepturilor lor din această țară. Iar această situație este și rezultatul persecutării societății civile la toate nivelurile. Uniunea Europeană trebuie să-și asume împreună cu Uniunea uh, Africană să includă toate părțile într-un proiect de pace într-un proiect de a organiza uh, alegeri libere pe baza unei legi uh, electorale democratice. De asemenea, trebuie să-și ducă o politică justă, fermă, uh, hotărâtă în, în ceea ce privește minereurile, astfel încât acestea să nu fie folosite pentru finanțarea grupurilor armate din regiune. Asta trebuie Parlamentul să solicite Comisiei Europene și Uniunii Europene în general. Și asta vă solicităm și dumneavoastră, doamna înalt reprezentant. Vă mulțumesc, domnul Frunzulica, un minut. Thank you, uh, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte. The recent events in the democratic Evenimentele recente din Republica Democrată Congo sunt uh, inacceptabile, iar valul de violențe trebuie condamnat prin toate mijloacele. Parlamentul a luat o decizie importantă uh, în ceea ce privește uh, legislația electorală. Ne așteptăm ca Republica Congo să stabilească o dată pentru alegeri în 2016. Criza umanitară uh, din Congo uh, se deteriorează în fiecare zi cu un mix de uh, amenințări la siguranța populației, precum conflicte pentru minerale, abuzuri sexuale, foste ca și armă de război și represiune dură din partea guvernului. Se pare că această țară cade pas după pas în haos cred că intimidarea uh, tuturor celorlalți uh, oponenți politici, reprimarea societății civile și activiștilor trebuie oprite prin orice mijloace și eu mă aștept ca uh, Comisia Europeană să ia măsurile necesare pentru a opri aceste fenomene. De asemenea, sunt foarte preocupată de um, siguranța celui căruia i-am acordat uh, premiul Sakharov, doctorul Mukwege, al cărui spital a fost clar vizat după ce dânsul a venit în acest for. Ne așteptăm ca Comisia să ia măsurile uh, necesare pentru a proteja siguranța acestui doctor. Mulțumim, domnule Frunzulică, spune domnul președinte. Trecem acum la procedura Catch DI. Uh, domnul Marias este primul. Domnule președinte, recentele evoluții din Republica Democrată îngrijorează comunitatea internațională din cauza destabilizării pe care o provoacă. Asta înseamnă, prin urmare, că trebuie respectată Constituția și a legii privind alegerile prezidențiale care să se țină la o anumită dată, dar hotărârea lui Kabila de a-și prelungi mandatul a provocat o reacție din partea opoziției, demonstrații și vărsare de sânge. Toți activiștii sunt acum morți. Grupurile militare au un singur obiectiv – să dețină controlul asupra resurselor bogate ale țării. Iată de ce democrația ar trebui restaurată, drepturile fundamentale apărate și resursele naturale din Congo trebuie utilizate în uh, avantajul țării. Așa se pot apăra copiii și femeile de acolo. Marias. Mulțumesc, domnule Marias. De data aceasta avem la fel de multe persoane înscrise la cuvânt, cât timp avem și la dispoziție. Așadar, voi da cuvântul uh, și colegilor care au putut interveni deja astăzi. Întâi, colegul colegul Cici. Republica Democratică Congo este foarte importantă pentru Europa. și asta nu numai pentru că este țara în care i-a aparținut regelui Leopold al Belgiei, ci și din cauza contextului actual. În ziua de astăzi dorim să atingem obiectivele pe care poporul congolez are dreptul să le atingă. Dacă i-am dat uh, doctorului Mukwege un premiu prestigios, trebuie ca și uh, politica noastră să fie adaptată um, și coerentă cu acest demers. Fac apel la doamna înalt reprezentant să rezolve situația uh, din Republica Democratică Congo prin mijloace pașnice și cu ajutorul alegerilor. Vă mulțumesc! Doamna Rivazi. Domnul președinte, eu aș dori să intervin în legătură cu uh, exploatarea minieră, pentru că, doamna Mogherini, știți că în uh, uh, aceste mobile pe care le folosim cu toții există uh, materiale care provin din uh, Congo. E clar că aceste resurse îmbunătățesc uh, grupurile armate și, uh, bineînțeles, că astfel obțin aceste grupuri finanțări pentru operațiunile lor. Însă noi aici avem responsabilități. Avem un regulament european care vizează tocmai originea acestor elemente rare. Trebuie însă să extindem totul și la uh, petrol, uh, uraniu și așa mai departe și ar trebui ca acest regulament uh, din voluntar să devină obligatoriu. De ce uh, uh, în cazul nostru trebuie să existe această uh, situație de voluntariat în ceea ce privește regulamentul? Uh, la nivelul importatorilor se acționează doar, ori ar trebui să uh, acționăm la nivelul întregului lanț de distribuție până la uh, întreprinderea finală. De ce? Pentru că uh, asta mie mi se pare scandalos. Mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În Republica Democratică Congo, situația continuă să fie foarte gravă. E suficient să ne gândim la ce a făcut președintele actual pentru a încerca să amâne alegerile și exemplul unor decenii de colonizare au făcut ca democrația să aibă puține șanse de a reveni președintele Cabinet încearcă să facă din țară moșia proprie, precum regele Belgiei cândva în trecut. În prezent ar trebui să dăm dovadă de coerență, să spunem, ajunge și ca întreprinderile noastră să renunțe pentru totdeauna la aceste materii prime pătate de sânge. Premiul Saharov, domnul Mukwege, care l-a primit, ar trebui să ne respectăm promisiunile, pentru că altfel premiul pe care l-am decernat va fi doar o dovadă a ipocriziei. Mulțumesc, domnule Castaldo. Ultimul vorbitor va fi domnul Bonano. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte discuția referitoare la Congo um, stârnește pasiuni în, um, în acest um, hemiciclu. Nu este ca și când am fi uh, niște bătrâni care își așteaptă cina jucând cărți. Apoi o văd pe doamna înalt reprezentant care a intervenit. Având în vedere rezultatele din Congo, uh, nu aveți cu prea multe cu, care, cu ce să vă lăudați. În Ucraina, Merkel uh, a contactat, a adus discuțiile. Doamnă înalt reprezentant, nu contați în Europa. Treziți-vă, pur și simplu nu jucați niciun rol. Toată lumea a dormit. Avem nevoie de o Europa care să se trezească. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrerupe președintele. The floor anymore. Nu mai aveți cuvântul, spune președintele. Herr Kollege Buanon, Buanon, Buanano, Sie haben wesentlich... Domnule Buanano, ați vorbit, uh, ați intervenit prea mult, iar ultimele dumneavoastră observații nu vor fi făcute publice pentru că nici interpreții nu au mai reușit să traducă fiind microfonul oprit. Uh, îi dau cuvântul doamnei Mogherini. Grazie, președinte. Uh, vedo la lista degli... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Din lista vorbitorilor din această după-amiază, văd că există un anume interes. Domnul Bonano însă nu este pe lista vorbitorilor uh, la Ucraina, uh, poate să își treacă numele pe listă dacă dorește să se explice, uh, să se exprime la acest punct. Mulți dintre dumneavoastră au menționat aspecte pe care eu le-am menționat în intervenția mea și aș dori să vă spun că vă mulțumesc că vă uniți forțele cu noi în această chestiune foarte importantă. E important să transmitem un mesaj din partea instituțiilor europene uh, unite. Eu sper că acest mesaj ajunge unde trebuie să ajungă. Unii dintre dumneavoastră a menționat faptul că acest lucru este important nu doar pentru țară în sine, ci și pentru regiune. De asemenea, e un aspect important pentru securitatea globală și mondială. Uh, eu niciodată nu aș putea accepta ideea că uh, unii trebuie să se axeze doar uh, pe uh, criză, pe încălcarea drepturilor omului, uh, doar atunci când uh, Uh, lucrurile acestea se petrec la granițele noastre. Atunci când lucrurile se petrec departe de noi, totuși noi suntem influențați, se afectează securitatea și stabilitatea mondială. Prin urmare, uh, e nu doar responsabilitatea noastră, ci și interesul nostru de a acționa în aceste regiuni. Dați-mi voi să mai subliniez ceva ce ați menționat mult dintre dumneavoastră, un fapt care ne-a fost uh, reamintit de doctorul Mukwege, și anume rolul femeilor în această poveste și situația victimelor, care întotdeauna sunt femei, uh, fete din ce în ce mai tinere cu fiecare uh, conflict și copiii. Trebuie să menționez de asemenea faptul că există un obiectiv specific. Nu se întâmplă întâmplător că uh, femeile cad prime, primele victime în acest conflict. Pot să vă garantez că noi nu doar că ne axăm într-o manieră specifică pe acest uh, subiect, în acest caz specific în Congo, uh, sprijinând uh, victimele Uh, într-o manieră medicală sau juridică, ci ne implicăm și în reforma sistemului uh, de securitate socială și în uh, reforma sistemului judiciar, care să sancționeze atacurile împotriva femeilor. De asemenea, acționăm foarte mult la nivelul primelor victime din conflict, care peste tot în lume sunt reprezentate de femei și copii. Dați-mi voie să mai subliniez încă ceva, să subliniez din nou încă ceva, și anume că e nevoie să fim uh, coerenți și uh, mulți dintre dumneavoastră au menționat uh, acest lucru. Atunci când ați acordat uh, premiul Sakharov, acum câteva luni, doctorului Mugvere, asta a presupus și că sprijinul nostru nu uh, este oferit doar persoanei, ci mai ales uh, muncii depuse de această uh, persoană. Astăzi uh, vă împărtășesc aceste opinii și vă spun că trebuie să garantăm protecția acestei persoane și a muncii sale, care este de fapt o muncă colectivă și care este un semn de speranță pentru această țară și pentru această regiune. În ceea ce privește propunerea domnului lui Michel, dați-mi voie să spun că uh, simpatizez cu această propunere, îmi place, dar și de îndată ce mă voi întoarce la uh, Uh, Bruxelles. Uh, o voi uh, discuta cu un alt reprezentant pentru drepturile omului, domnul Lambrinidis, pentru a vedea dacă nu putem susține. Dați-mi voi de asemenea să spun că susțin în totalitate dorința dumneavoastră de a Uh, înțelege legăturile dintre conflict și exploatarea resurselor naționale. Știu că Consiliul uh, analizează acum proiectul de rezoluție care a fost înaintat toată cu comunicarea Comisiei și uh, pot să vă spun că aveți angajamentul meu personal în acest sens și anume pot să vă garantez că acest angajament există, dar nu știu dacă acesta va fi suficient. Și pentru a încheia în italiană, aș dori să vă spun că doamna Kenge avea dreptate când spunea că trebuie să profităm de această ocazie pentru a aduce uh, în discuție și aceste aspecte. Eu am informat colegii comisari în legătură cu intenția mea de a uh, fonda un organism extraordinar care să se ocupe de modul în care am putea revizui uh, politica pentru a vedea ce instrumente avem la nivel uh, intern, la nivel politicii interne și la nivel politicii uh, externe. Gândim puțin la uh, țările de uh, tranzit și la țările de origine. Uh, în Consiliul pentru Afaceri uh, Externe uh, voi pune pe ordinea de zi acest uh, subiect cât se poate de curând. Cred că Uniunea Europeană are instrumentele pentru a prevedi uh, aceste tragedii care au loc pe mare. Vă mulțumesc! Mulțumim!